Bueno, seguimos entonces con... Vom continua acum cu tema Etiopiei. Acum uh, ședința este deschisă pentru public și, cum spuneam, uh, ultimul raport de la Amnesty uh, International a fost foarte critic, vorbea de arestări masive, critica societatea civilă, au fost arestați jurnaliștii, membrii partidelor de opoziție, manifestanți. Se vorbea de asemenea și de uh, execuții în afara procesului juridic. De la sfârșitul anului 2015, Etiopia uh, are la modul deschis uh, o serie întreagă de manifestări împotriva guvernului și toate aceste proteste care s-au intensificat Eh, din 2016 eh, în diverse orașe și în diverse regiuni din țară au fost reprimate cu foarte multă brutalitate de forțele de securitate. Acum puțină vreme, la începutul lunii octombrie, eh, sute de persoane au fost ucise în timpul acestor mișcări de masă, au fost călcate în picioare, ca la sfârșitul reprimării unei uh, sărbători religioase în sudul țării. Uh, poliția a folosit uh, grenade lacrimogene împotriva manifestanțelor și pe 9 octombrie guvernul etiopian a instaurat starea de urgență pe o perioadă de șase luni Comisia pentru Drepturile Omului este foarte preocupată de această situație. Am dorit uh, să invităm experți care să se refere la această situație din Etiopia. În primul rând, voi da cuvântul domnului Felix Horn, care este anchetator specializat în cornul Africii pentru Human Rights Watch. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Thank you for this opportunity to speak to... Mulțumesc pentru această ocazie pe care mi-ați oferit-o de a lua cuvântul la Parlamentul European. Este o perioadă dificilă pentru Etiopia. Pe 2 octombrie, un număr necunoscut de oameni, posibil câteva sute, au uh, murit după ce forțele de securitate au utilizat gaze lacrimogene și au împușcat uh, manifestanții în cadrul unui festival religios. Moartea a exacerbat supărarea care exista și uh, care uh, guverna uh, cetățenii care trăiesc în zona respectivă. Au fost, de asemenea, confiscate proprietăți, luate terenuri ale tuturor celor care erau apropiați, apropiați opoziției. În octombrie, la început, s-a declarat o stare de urgență pentru șase luni. După 11 luni de proteste antiguvernamentale în multe părți ale Oromiei, protestatarii au avut de suferit și mai mult. S-a propus un nou master plan pentru capitală uh, la um, Addis Abeba, uh, care însă um, pune probleme pentru uh, agricultorii de la fața locului măsuri uh, asemănătoare s-au luat peste tot în Etiopia. Guvernul a anunțat în ianuarie anularea masterplanului, iar protestele au sporit și au inclus condamnarea uh, răspunsului cu brutalitate al forțelor de securitate, răspuns la uh, protestele pașnice ale manifestanțelor. De asemenea, s-a vorbit despre încălcarea drepturilor cetățenilor din Oromia. Lucrurile au escaladat între timp. Multă lume mi-a povestit că Familiile uh, celor care au manifestat au fost uh, persecutate, multe persoane au fost arestate. În iulie, de asemenea, în regiunea Amhara au uh, existat proteste, iar cei care aveau legături cu conducerea au avut de suferit. În august au continuat violențele. Forțele de securitate au omorât 100 de persoane într-un singur weekend care s-a încheiat uh, sângeros. Human Rights Watch a intervievat 700 uh, de persoane din mai mult de 80 de locații din Etiopia. Am uh, înțeles că forțele de securitate au utilizat forța în situații inutile și au uh, omorât foarte multe persoane, au reținut uh, de asemenea uh, un număr mare de persoane, uh, multe dintre ele fără să existe acuzații fondate. Tortura, uciderile, toate acestea au fost uh, realizate de către uh, conducerea militară, cea care solicită acum să reinstaureze ordinea în această stare de urgență care a fost declarată. Pe scurt, uh, Etiopia se găsește într-o criză politică și în ceea ce privește drepturile omului, de când actuala putere a ajuns să guverneze în 1991. Poporul etiopian uh, are foarte mult de suferit și de aceea organismele uh, internaționale ar trebui să uh, susțină cetățenii pentru ca aceste instituții care îi oprimă să înceteze aceste activități. Rezultatele și ceea ce se întâmplă acolo sunt o urmare a încălcării drepturilor și libertăților cetățenilor prin instituțiile care sunt la conducere. Etiopia este țara um, în care sunt închiși um, foarte mulți uh, jurnaliști, libertățile sunt încălcate, au loc foarte multe arestări uh, și uh, mulți uh, deținuți sunt uh, trimiși în exil. Este o perioadă foarte sensibilă. Transmiterea informației către jurnaliști, către uh, agențiile de protecție a drepturilor omului duc la arestarea celor care dezvoluie aceste informații. Accesul este restricționat la internet, la mediile sociale și la alte tipuri de transmisiuni, inclusiv la Deutsche În august a fost uh, arestat un jurnalist internațional care uh, continuă să prezinte situația de acolo. Inter- Guvernul blochează internet, accesul la internet în multe părți din Etiopia. Grupurile independente ale societății civile se confruntă cu probleme similare. ONG-urile uh, nu reușesc să-și facă treaba și, de asemenea, uh, sunt împiedicate în uh, acțiunile pe care le desfășoară. De asemenea, uh, politicienii din opoziție, jurnaliștii și activiștii care au încercat să acționeze au fost condamnați uh, și au fost trimiși în închisoare. Pe scurt, independența, este, uh, independența oamenilor este obstrucționată, există uh, partide la guvernare Înainte exista și un, partid, uh, și un loc în, pentru partidele de opoziție la guvernare. Din 2015, după ce au avut loc alegerile acolo, acest loc a fost pierdut. În 2010, uh, uh, guvernul partidul de la guvernare avea 96,9% din locuri în Parlament. Arestările au continuat frica de a se opune guvernului uh, i-a reținut pe oameni în a mai protesta, însă această frică s-a mai disipat. de lungul timpului am realizat interviuri cu uh, cetățenii etiopieni și am observat că această frică s-a mai risipit. forțele de securitate este folosită mult prea, uh, folosesc mult prea des forța pentru a reprima protestele care au loc politicile guvernamentale reprezintă un abuz. The ruling party has dealt Partidul de la guvernare a reacționat rapid la toți cei care au pus semnul întrebării deciziile luate de guvern. Mulți politicieni uh, din opoziție sunt arestați atunci când încearcă să acționeze. Unii dintre ei sunt acuzați de acte de terorism uh, pentru că încearcă să se opună. A existat de asemenea un interpret al Băncii Mondiale care a lucrat în programele pe care le desfășurăm acolo, Human Rights Watch, uh, a urmărit modul în care aceste programe sunt uh, implementate și modul în care se abuzează de drepturile omului. Programul, programele care se implementează aici, finanțate de Uniunea Europeană, de Banca Mondială, sunt uh, prejudiciate. Cazurile pe care le prezint sunt tipice uh, pentru ceea ce se întâmplă în Etiopia. Am desfășurat multe interviuri cu persoane care au fost uh, arestate, bătute, torturate, numai pentru că au pus sub semnul întrebării deciziile luate de guvern. Și vorbim aici de lucrători funcționari opozanți. Human Rights Watch a documentat de asemenea abuzul uh, guvernului etiopian de, în ceea ce privește asistența acordată acestei țări. Mulți dintre cei care au uh, sprijinit țara uh, au fost oprimați. S-a încercat uh, oferirea de asistență în toate direcțiile în Etiopia. Am documentat toate aceste acțiuni în 2010. La momentul respectiv existau puține dovezi referitoare la acțiunea Uniunii Europene și monitorizarea acestor evoluții în Etiopia. În ceea ce privește uh, Asistența pentru dezvoltare în Etiopia, oferită de Uniunea Europeană, reprezintă un ajutor important. De aceea uh, este necesar să fie supravegheată. Este important să poartă un uh, dialog deschis cu guvernul. Uniunea Europeană a ales să uh, meargă pe o cale diplomatică în relațiile cu Etiopia pentru îmbunătățirea drepturilor omului. Acțiunile represive ale guvernului trebuie privite direct pentru că altfel situația în întreaga zonă uh, riscă să escaladeze. Abordarea Uniunii Europene a fost contraproductivă în ceea ce privește abordarea drepturilor omului. În ianuarie, de exemplu, acest Parlament a adoptat o rezoluție puternică în ceea ce privește Etiopia. Multă lume a sperat că aceasta va duce la o schimbare a politicii în Uniunea Europeană, însă acest lucru nu s-a întâmplat până acum. De aceea uh, solicităm astăzi, în coordonare cu celelalte instituții, să uh, faceți presiune asupra statelor membre, asupra Uniunii Europene, de a se lua acțiuni astfel încât uh, criza din Etiopia să nu devină și mai profundă încălcarea de uh, libertăți, de drepturile omului, a dus la o situație inimaginabilă acolo. Dreptul internațional trebuie respectat, iar guvernele trebuie să se asigure că toate acțiunile care asigură libertatea de expresie și de asociere sunt protejate și nu sunt influențate de situația la care să ajung. Situația de urgență nu trebuie să fie aplicată într-un mod discriminator și nici nu trebuie să existe o discriminare în funcție de etnie sau uh, apartenență religioasă. Utilizarea forței nu trebuie acceptată. Această abordare a suprimării violente este cea care a dus la această situație cu care se confruntă Etiopia în prezent. Așadar, este nevoie ca Uniunea Europeană să acționeze. Ar trebui să facă în continuare investigații internaționale în ceea ce privește oprimarea sângeroasă în um, regiunile Amhara și Oromia. De asemenea, declarația Uniunii Europene de la sesiunea din septembrie a fost un prim pas pozitiv și o felicităm pentru acest lucru. Uniunea Europeană ar trebui să insiste în continuare ca Etiopia să invite în continuare invitații speciali uh, care să uh, își expună punctul de vedere. Etiopia nu a permis din 2007 prezența niciunui reprezentant uh, special în uh, țară. După cum bine știți, Etiopia este vicepreședinte al uh, Consiliului pentru Drepturile Omului. Persoanele deținute în mod abuziv pe timpul protestului ar trebui să fie toate eliberate. Cei care nu știu ce se întâmplă Um, vorbim aici despre persoane deținute care sunt membri ai opoziției și care s-au luptat pentru uh, drepturile omului. Unul dintre, una dintre aceste persoane a fost deținută în 2015 și a fost uh, condamnată de acte teroriste. În al treilea rând, Uniunea Europeană ar trebui să uh, solicite în mod public respectarea dreptului la exprimare și să solicite uh, ridicarea interdicției uh, de acces la internet și la social media. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum uh, doamnei Claudia Wigley, șefa de divizie pentru Africa de Est, Cornul Africii și Oceanul Indian de la Serviciul European de Acțiune Externe. Aveți 5 minute la dispoziție, doamnă. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea făcută de Felix Horn. Cred că am citit cu toții raportul de la Human Rights Watch și de la Amnesty International și de la alte organizații locale și internaționale privind situația drepturilor omului din Etiopia. Și cred că suntem de acord cu toții că ne îngrijorează foarte mult și au și de ce. Am discutat și discutăm în continuare pe larg situația cu interlocutorii europeni aici la Addis Abeba și în marja tuturor forumurilor importante la care participăm. Facem apel la discuții inclusive pentru uh, a aborda impactul real al situației și cauzele reale ale situației. Știm cu toții că guvernul etiopian uh, de câteva vreme se tot gândește pentru a analiza din punctul lor de vedere care sunt cauzele reale ale situației. Uh, ceea ce a reieșit uh, din discursul președintelui în fața Parlamentului s-au prezentat ceea ce consideră ei că sunt uh, cauzele principale și soluțiile. Este foarte clar că răspunsurile pe care le avem până acum pentru a face față problemelor reale ale poporului din Etiopia nu satisfac cerințele și așteptările oamenilor. Ei nu consideră că preocupările lor au fost avute în vedere realmente. Cred că, în ciuda acestor deliberări interne și acestor comunicate guvernamentale, uh, se văd, au continuat protestele și tulburările publice uh, și s-au răspândit în diferite regiuni din țară și uh, s-au înregistrat niveluri noi ale violenței în ultima vreme. Ați menționat evenimentele dramatice și trage, tragice de la sărbătoarea religioasă, în urma care au murit foarte mulți oameni. Populația a fost atacată, Tinerii mai ales au atacat investitorii privați, inclusiv uh, investiții europene și investiții uh, etiopiene, uh, cabane turistice care au fost arse foarte multe locuri care asigurau locuri de muncă, locurile de muncă atât de necesare pentru etiopieni și pentru tineretul etiopian și putem uh, să considerăm că sunt expresia frustrării și nemulțumirii poporului, mai ales a tineretului etiopian. Știm cu toții că guvernul a hotărât ca reacție și uh, să declare la sfârșitul de săptămână starea de urgență. Noi am emis deja o declarație făcând apel la respectarea drepturilor omului în orice moment. Este extrem de important ca într-un asemenea moment când țara este într-o stare de urgență să fie respectate drepturile omului. De asemenea, am făcut apel la inițierea unui dialog cu poporul care și-a exprimat nemulțumirile și nu numai să se transmită mesaje poporului, să existe un dialog real cu poporul care e nemulțumit, care e frustrat și care uh, se consideră incapabil să-și exprime liber nemulțumirile în Etiopia. Am avut mai multe dialoguri bilaterale cu autoritățile etiopiene la Bruxelles, în Etiopia și în alte locuri unde ne-am întâlnit și am exprimat cu, cu foarte multă putere ideile menționate. Am spus că vom eh, monitoriza modul în care se folosește starea de urgență și cum e pus în practic în realitate, pentru că asta arată clar în ce măsură există un angajament clar, real, de a avea un dialog cu poporul. Uh, șeful misiunii noastre de la Addis Abeba a solicitat un dialog uh, politic la nivel înalt uh, cu primul ministru, un dialog în baza articolului 8 despre evenimentele recente și de asemenea despre starea de urgență. După cum spuneam, vom continua să urmărim îndeaproape situația pentru mai ales punerea în aplicare a stării de urgență, considerăm că este un aspect vital Considerăm că trebuie să folosim orice posibilitate pentru a încerca să construim un dialog, un dialog în sensul adevărat al cuvântului, în care să avem un schimb de vederi uh, și în care să promovăm pozițiile noastre care se bazează pe principiile și valorile Uniunii Europene și pe care vrem să le menționăm la fiecare reuniune. Nu considerăm că situația poate fi îmbunătățită sau rezolvată prin uh, recurgerea la violență. Este un lucru foarte clar și un mesaj pe care îl transmitem de fiecare dată. Firește, uh, ne gândim uh, cum va afecta relațiile bilaterale dintre Uniunea Europeană și Etiopia. Mă gândesc din punct de vedere colectiv după adoptarea stării de urgență, n-am avut timp să ne consultăm uh, într-o manieră mai cuprinzătoare cu statele membre. Este un proces care se desfășoară în acest moment. Evident, va avea un impact asupra relațiilor noastre cu Etiopia Vreau să spun câteva cuvinte despre angajamentul strategic care a fost semnat uh, la începutul mai anului acesta de către președintele Juncker. Acest uh, document ne asigură un cadru, un cadru pentru a adânci dialogul în domenii foarte clare. Guvernanța și drepturile omului reprezintă un domeniu clar. Uh, dacă vreți, n-am trecut la punerea în aplicare a acestui angajament strategic, pentru că un asemenea acord complex durează până este pus în aplicare. Una din primele acțiuni prevăzute a fost uh, uh unui um, organizarea uh, unui eveniment uh, de afaceri comun prevăzut pentru jumătatea lunii noiembrie. Evenimentul a fost amânat și suntem de acord că nu este momentul potrivit să organizăm un asemenea eveniment. Am, am uh, convenit acest lucru și cu omologii etiopieni, pentru că semnalele care vin din Etiopia sunt contraproductive și ar acționa într-un mediu greșit. Așa încât nu am început deja să lansăm celelalte tipuri de dialog din angajamentul strategic, dar este un instrument important care urmează să fie folosit. Și am fost de acord cu Etiopia că dialogul privind guvernanța și drepturile omului va fi primul care va fi activat pentru a aduce la uh, discuții uh, la Addis Abeba, la care vom avea și participare la nivel înalt. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Sunt foarte multe vorbe de spus, mai sunt Eh, să-l eh, ascultăm acum pe Stan Stobol, șeful de unitate coordonare pentru dezvoltare în Africa de Est și cooperare regională în Africa de Est și de Sud de la Comisia Europeană. Vă rog foarte pe scurt, pentru că trebuie să vorbească doamna McAvan și membrii comisiei noastre și trebuie să terminăm eh, la 10 jumate. N-avem mult timp și nu vreau să vă întrerup. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să încerc să fiu concis. Claudia, colega mea, a acoperit deja majoritatea punctelor. Când se pune problema asistenței pentru dezvoltare, ne gândim la cadrul definit de colegii noștri și ne aliniem programele de dezvoltare la angajamentul strategic și la procesele politice existente vreau să menționez doar câteva fapte. Cooperarea pentru dezvoltare se bazează pe acordul de la Cotonou și principiul de bază este parteneriatul. Este o chestiune pe care o luăm foarte în serios și împreună cu guvernul etiopian am susținut un proces care a dus uh, la dezvoltări benefice pentru poporul etiopian. Anul acesta a Etiopia s-a confruntat cu o secetă foarte gravă, probleme foarte grave, comparabilă cu situația din 83-85 și am avut o reacție adecvată, ceea ce arată efortul enorm pe care l-a făcut guvernul etiopian în ceea ce privește dezvoltarea. Nu vreau să discutăm aici apropo de alegație legate de acest program. Suntem conștienți de îngrijorările exprimate, am luat notă de aceste uh, îngrijorări și am oprit uh, programul acela. Vreau să vă atrag atenția că noi cooperăm de aproape cu guvernul, dar toate programele noastre sunt adresate în primul rând populației etiopiene. Etiopia a fost principalul beneficiar al noului uh, fond uh, pentru uh, urgențe. E vorba de 90 de milioane de dolari, de euro adresați celor mai vulnerabili locuitori, refugiaților, celor din zonele care s-au fost cele mai afectate de secetă și uh, de asemenea cei care au fost strămutați în condițiile schimbărilor de climă. Etiopia, pe baza metodologiei folosite de noi, este cel mai mare beneficiar, este vorba de 745 de milioane de dolari, iar până la sfârșitul anul, anului, probabil 500 de milioane de dolari vor fi fost deja angajați. Ne gândim și uh, Uh, la ce scrie în programul de, în documentul de programare care are prevederi financiare pentru guvernanță și societatea civilă. Știu ce spunea Felix că realitățile din uh, Etiopia sunt cele care sunt. Noi cu activăm în cadru, într-un cadru care ne limitează oarecum posibilitățile. Nu resping ce ni s-a spus, dar încercăm uh, Uh, și guvernul înțelege acest lucru, să întărim societatea civilă, ceea ce reprezintă o prioritate. Mă voi opri aici în interesul timpului, doamna președintă. Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul pentru câteva minute doamna Beatrice Miej, șefă de sector pentru Cornul Africii de la Digi Eco. Vă rog, aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc foarte mult, și eu voi fi foarte succintă. Vreau să menționez că, după cum știți, dacă vrem să menținem ajutorul umanitar, trebuie să fim neutri, independenți și imparțiali, ceea ce înseamnă că uh, nu trebuie să ne aliniem uh, la politica guvernului, ceea ce este de oarecare ajutor. Foarte pe scurt, ne confruntăm acum cu o criză a drepturilor omului, care nu poate fi numită criză umanitară, dar există în paralel și o criză umanitară în Europa. La Strasbourg s-a menționat uh, problema insecurității alimentare legată de El Niño, care nu a avut amploarea cu care ne-am confruntat acum 10-20 uh, de ani, dar uh, impactul El Niño asupra Etiopiei din 2015-2016 a fost destul de semnificativ. Vorbim despre 750 de milioane de persoane, de 17 milioane de persoane afectați 9,7 milioane de persoane au avut nevoie de asistență umanitară. Restul au fost ajutați de guvernul, de programele de ajutor ale guvernului. Firește, nu putem să nu menționăm uh, persoanele strămutate în Etiopia. Vorbim de 700.000 de persoane care sunt strămutate din diverse motive pe teritoriul etiopian, bineînțeles ciocnirile interetnice, dar și insecuritatea alimentară. Și, bineînțeles, uh, lucru care a fost deja menționat, uh, criza refugiaților. Etiopia, deocamdată, este cea mai mare țară gazdă pentru refugiați din cornul Africii. Uh, este vorba de 750.000 aproape de refugiați. Uh, cei mai mulți vin din Somalia, din Eritrea și din Sudanul de Sud, chiar și din Sudan. În această situație aș vrea să spun că o parte din eritreeni, nu vorbim de migranți aici, ci vorbim de refugiații care fug din situația grea din Eritrea, situația de conflict din țara lor și care doresc să se întoarcă dacă situația ar evolua în bine în propria lor țară. Evident, nu suntem naivi și știu că am spus că trebuie să rămânem neutri, imparțiali și independenți, însă vorbim despre Etiopia și monitorizăm îndeaproape aproape nu atât ciocnirile care au avut loc până acum și care n-au afectat programarea noastră, ci starea de urgență instaurată în funcție de măsurile care se vor lua în diverse zone în care noi s-ar putea să avem programe de desfășurare, va trebui să vedem uh, cum pot uh, să intre acolo partenerii noștri din programele umanitare trebuie să putem evalua situația, trebuie să putem intra, să ne monitorizăm proiectele. Deci avem nevoie de acces direct la aceste locuri, altfel s-ar putea să trebuiască să punem capăt acestor programe. Și apoi securitatea. Deocamdată nu știm care este impactul asupra partenerilor umanitari, dar dacă ar exista o asemenea pro, uh, impact, uh, ar avea un impact și asupra acestor programe. Anul acesta este un an excepțional ca finanțare pentru că punem în aplicare uh, 165 de milioane în Europa. E, com... nu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul doamnei Linda McEwen, președinta Comisiei pentru Dezvoltare. Mulțumesc. Mulțumesc. Văd că nu avem mult timp la dispoziție, așa că am să fiu extrem de subcintă și am să spun că de la DGDF am aflat că Etiopia este țara care primește cel mai mare volum de asistență pentru dezvoltare și de asemenea dorim ca Etiopia să continue pe calea dezvoltării umane și să rămână un partener stabil pentru Uniunea Europeană, însă situația drepturilor omului ne îngrijorează în mod real. Toți cei care suntem în politică știm, o opoziție există întotdeauna, ai opoziție adesea chiar în interiorul propriului partid și această realitate trebuie acceptată ca atare. Știm cât de dificilă este situația din Etiopia în prezent, din multe puncte de vedere. Însă ar fi o strategie perdantă eh, dacă se refuză recunoașterea opoziției ca o prezență normală în peisajul politic. E nevoie de așa ceva dacă vrei pace, democrație și respectarea drepturilor omului. Cred că a fost bine că am avut această audiere astăzi. Sper că mesajul nostru va fi ascultat și de etiopieni și că vom putea lucra împreună <clears throat> pentru a avea o Etiopie democratică, stabilă, care să meargă în direcția cea bună și care, într-adevăr, va asigura un trai bun uh, cetățenilor. Mulțumesc, doamna Gomez și doamna Logbiller au cerut cuvântul. Aveți câte un minut fiecare dintre noastre sunt foarte eficiente, dar un minut fiecare. I would prefer to believe indeed that the commission officers Prefer să cred că cei de la comisie sunt naivi, pentru că dacă nu sunt naivi, sunt mincinoși. Situația din Etiopia este într-adevăr atât de îngrozitoare cum a descris-o domnul Hall. Nu e o țară democratică. Uh, doar membrul Frontului Național o consideră ca o tânără democrație. Eh, sunt pe aceeași lungime de unde cei de la Frontul Național cu cei de la Serviciul de Acțiune Externă. Un guvern legitim, ilegitim, care nu are nicio legătură cu alegerile democratice și care își omoară propriul popor. Și veniți cu declarații ca cea pe care o avem acum în față, vorbind de Parlamentul de acolo ca un form de dialog spuneți că starea de urgență presupune asigurarea respectării drepturilor omului când situația e tocmai invers. Sunt pe deplin de acord cu recomandările făcute de domnul Felix Hon. Uniunea Europeană trebuie să ceară clar și tare o investigație independentă a acestor masacre, trebuie să ceară suspendarea situației de urgență, inclusiv a controlelor asupra internetului și a mass media și de asemenea eliberarea deținuților politici. Situația continuă chiar uh, și după vizita de ieri a doamnei Merkel spre marea noastră rușine. Doamna Lochmiller, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă este posibil, am o întrebare către domnul Horn din partea Human Rights Watch. Ne-ați uh, spus cum stă situația uh, cu privire la Euromos și aș vrea să știu dacă puteți să ne spuneți ceva și despre Ugaden. Și uh, a uh, doua întrebare, declarația Uniunii Europene uh, merge în paralel cu realitatea și cred că Uniunea Europeană nu își uh, respectă propriile cerințe în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului și numirea concretă a acestora. Cred că ar trebui pe viitor să uh, schimbăm politica în ceea ce privește călătoria în Africa a cancelarului german, avem cinci state africane cu care UE are un parteneriat privind migrația. În trei dintre ele, doamna Merkel a fost, Mali, uh, Nigeria și Etiopia. Mali, uh, acolo există o uh, casă a Uniunii Africane care este finanțată de Uniunea Europeană. Background-ul este că nu uh, este exercitată critică pentru că se dorește din partea Etiopiei și a celorlalte state să păstreze uh, refugiații și migranții în țările respective. Și Uniunea Europeană are niște legături cu statele respective cu care a încheiat un parteneriat privind migrația. Și dacă asta înseamnă să nu mai acceptăm critica față de încălcarea drepturilor omului, atunci cred că uh, ne confruntăm cu niște timpuri grele în ceea ce privește uh, drepturile omului. Pentru că să știți că drepturile omului sunt încălcate în continuare, chiar dacă nu se vorbește despre asta. Mulțumesc, uh, doamna Vergia, doamna Vergia și domnul, domnul domnul Adactuson. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord și eu cu cele spuse mai înainte de colegele mele, doamna Gomez și doamna Lochbiller. Mulțumesc domnului Bun pentru prezentarea făcută și împărtășesc și eu aceste îngrijorări, deși e prea puțin spus, îngrijorări în legătură cu această situație. Dumneavoastră ne-ați prezentat ce s-a întâmplat încă înainte de starea de urgență și știm ce înseamnă acum uh, starea de urgență propriu-zisă. Înțeleg și poziția exprimată de reprezentanții Comisiei și a Serviciului European de Acțiune Externă, însă există niște limite. Totuși, s-a spus că Țările africane nu înțeleg obsesia europenilor eh, în legătură cu fenomenul migratoriu. Dacă ne uităm la ce se întâmplă acolo, e de înțeles, pentru că mișcările de populație din Africa nici nu se pot compara cu fluxul care vine în direcția Europei. Deci lor le e greu să înțeleagă de ce ne plângem noi atâta. Însă un lucru m-a frapat și trebuie să-l subliniez. Atunci când alegerile uh, dau 100% câștig partidului de guvernământ, nu mai e nevoie de comentarii. Situația e clară. ar trebui să fie un element care să ne alerteze și să ne permită să nuanțăm anumite lucruri, uh, sigur, păstrând respectul față de partenerii noștri, dacă nu vrem să fim ridicoli în această relație. Și cred că asta încearcă să facă în prezent Uniunea Europeană. Nu știu dacă situația e chiar cum spune Ana, naiv sau mincinoși. Mie mi se pare că deocamdată sunt cinici. Și noi cu toții trebuie să răspundem la o întrebare. Întrebarea trasabilității finanțării europene. Cred că în Etiopia situația e cu atât mai importantă. Dacă vrem credibilitate pentru Uniunea Europeană, dacă vrem credibilitate pentru interlocutorii pe care i-am putea găsi în teren și care ne cer ajutorul în prezent. Deci cred că avem uh, lucruri extrem de clare de făcut și uh, sunt uh, bucuroasă că suntem prezidați de ce suntem prezidați. Domnul Anactuson, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt și în suedeză, cu permisiunea dumneavoastră. Aș dori să mă refer la, un, la o situație și anume la încărcarea drepturilor omului într-un uh, caz specific și anume Tomaru este vorba despre un doctor suedez cunoscut care de trei ani de zile se găsește în detenție în Etiopia acesta a fost prins și reținut pentru că se suspectează că ar fi participat la anumite activități, dar, conform guvernului suedez, acesta este nevinovat. Iar circumstanțele în care s-au desfășurat procesul, de asemenea, sunt uh, extraordinare acest uh, doctor este bolnav grav și trebuie să se întoarcă în Suedia cât de rapid posibil. De aceea doresc uh, să vă întreb dacă acest caz vă este cunoscut și ce se poate face pentru a se ajunge la o soluție în acest caz. Mulțumesc! Bueno, tengo... Am o problemă foarte mare legată de timp și de zgomot, deci vă rog uh, toți cei care sunteți în stală să păstrați liniștea reprezentanța diplomatică a guvernului etiopic dorește să ia cuvântul două minute. Politic, politețea parlamentară obișnuită ne cere să acordăm acest timp reprezentanței diplomatice nu știu dacă poate să răspundă la întrebări, întrebării domnului sau altfel vă rog să-i răspundeți în scris și două minute voi da cuvântul ambasadei Etiopiei. Aveți la dispoziție două minute. Thank you very much, Uh... Mulțumesc mult, doamnă președintă. Permiteți-mi mai întâi să mulțumesc acestei comisii pentru interesul arătat în situația actuală din țara mea. De asemenea, doresc să mulțumesc Uniunii Europene pentru sprijinul acordat în aceste vremuri de restriște. Știți că Uniunea Europeană este unul din principalii noștri parteneri pe calea dezvoltării, cooperăm pe planurile migrației, păcii, securității și a schimbărilor de climă. În ciuda dezvoltării economice impresionante din Etiopia și parțial din cauza acestei dezvoltări economice, Uh, în anumite regiuni ale țări au apărut tulburări civile. Se știe de asemenea că aceste demonstrații au fost deturnate de elemente care se opun păcii, organizații ale căror lideri trăiesc în Europa și Statele Unite. De aceea s-au pierdut vieți, au fost distruse bunuri, au fost răniți oameni și s-a creat un sentiment de insecuritate printre cetățenii noștri. Țara mea este întristată de această pierdere de vieți omenești și pagube provocate. Doamnă președintă, onorați membri, noi credem că în Etiopia construim un stat democratic nu de dragul altora, o facem pentru că poporul nostru și țara noastră are nevoie de democrație. Avem mai bine de 80 de grupuri etnice în țară și de aceea trebuie să avem un sistem pe deplin democratic democrația devine o chestiune obligatorie de supraviețuire, uh, trebuie să alegem democrația dacă vrem să rămânem o țară. Nu credem că democrația se poate importa. Credem în dialog și credem în discuții, după cum spunea doamna doctor. Vom face acest lucru, dar nu credem că putem importa democrația. Democrația trebuie să vină din interior, După cum știți, eh, noi am trecut la democrație doar de 25 de ani. În ultimii 25 de ani am obținut rezultate încurajatoare în domeniul democratic și al drepturilor omului. Am avut cinci alegeri naționale și câteva regionale. Fiecare grup eh, etnic este reprezentat în Parlamentul nostru, o instituție democratică. Avem un ombudsman, Comisia Etiopeană a Drepturilor Omului desfășoară investigații independente conform recomandărilor internaționale. Avem un plan de măsuri pe care l-am pus în aplicare. Asta nu înseamnă că problemele au dispărut. Sigur, ne confruntăm încă cu provocări majore, dar credem că prin discuții vom obține rezultate mai bune. Și dacă îmi dați voie 30 de secunde să, răpân, să răspund la prezentării a domnului Felix. A vorbit de discriminare împotriva poporului, populației Oromo. Regiunea Oroma este administrată de grupul etnic Oromo. În Parlament avem 32% Oromos, Camera Federală este majoritar Oromo, șeful statului este Oromo, uh, speakerul Parlamentului, președintele Parlamentului este Oromo mai bine de o treime din funcțiile din guvern sunt ocupate de acest grup etnic. Nu înțeleg cum putem vorbi de discriminare în acest context. Și apoi, în ceea ce privește starea de urgență, vreau să vă asigur că rețeaua de sprijin umanitar din Etiopia funcționează pe deplin. Apoi, în ceea ce privește reprezentarea opoziției, la nivelul regiunilor se va asigura participarea partidelor din zona respectivă, după cum s-a promis deja de către autorități. Mulțumim, vom continua să monitorizăm situația, sperăm că situația drepturilor omului se va îmbunătăți. Mulțumesc colegilor pentru participare, încheiem acest punct de pe ordinea de zi.